ordinea de zi este raportul uh, doamnei Bowles cu privire la sistemul european de conturi naționale. O să dăm cuvântul în primul rând doamnei raportor Bowles în calitate de raportor. Vă rog. Intervenție fără microfon. National and regional accounts are the corner Conturile naționale și regionale sunt piatra uh, temelie a tuturor statisticilor naționale și regionale, oglinda economiilor noastre. Toată lumea este de acord că culegerea datelor statistice corecte este vitală. Să ne gândim înapoi la începuturile cri uh, crizei economice. Ele uh, s-au întâmplat în contextul unor statistici uh, false și au avut un impact negativ asupra întregii Uniuni. Uh, de mult timp încoace, sta Parlamentul a încercat să îmbunătățească statisticile și calitatea datelor. Tocmai de aceea s-a născut și Eurostat, dar Eurostat poate interpreta doar a, a, datele pe care le primește și de aceea este nevoie de o guvernanță economică mai bună. Atunci când am deliberat pe marginea six ului s-a cerut o mai bună metodologie de elaborare a bazelor de calcul. ISA 2010 este un regulament cu două anexe. Unul care cuprinde datele ce urmează să fi uh, culese și mai există și renumita anexa 1 care cuprinde metodologia statistică de calcul și care este un document de mai multe sute de pagini și cred că lingviștii, juriști au uh, descoperit uh, multe incongruențe acolo. Trebuie să le mulțumim pentru asta. Cheltuielile pentru uh, cercetare, dezvoltare și pentru armament uh, sunt uh, transferate adesea în capitole în care nu apar ca atare și, de asemenea, includerea fondurilor structurale în uh, PIB-uri, în calculul PIB-ului, uh, trebuie să se facă astfel încât lucrurile să fie judicioase. La negocierile trilaterale, echipa Parlamentului a avut o poziție foarte clară. Vrem să avem statistici clare, dorim transparență și vrem cât se poate de puține derogări la obligațiile instituite. Există state membre mai mici care, din motive de resurse financiare, nu își pot permite culegerea și structurarea datelor așa cum o fac marile state. Dar vrem ca aceste derogări să fie totuși reduse la un minim, să fie evaluate uh, în mod periodic și ca Comisia să ofere sprijin logistic acelor state care au nevoie pentru a uh, scăpa de, aceste, de, de sub incidența acestor derogări. Cel mai controversat uh, moment a apărut atunci când, uh, când patru mari state au avut probleme în transmiterea anumitor date uh, cu referire la uh, fondurile de pensii. Era un lucru uh, Uh, de nepermis pentru Parlamentul European, pentru că, de fapt, ascunderea anumitor informații este jenantă pentru guvernele țărilor respective. Cum se poate să avem o dezbatere onestă cu privire la finanțele publice dacă statele membre insistă să nu-și facă publice cifrele? De oricum, după mai multe runde de negocieri, am obținut garanții din partea statelor membre cum că vor transmite datele respective. Este o, un bun început pentru transparență și guvernanță mai bună. Mai sunt și alte realizări ale acestui raport și pentru uh, succesul său uh, de până acum vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au contribuit. Dezbaterile au fost aprinse, dar credem că acest raport poate contribui la o mai bună guvernanță economică. Mulțumesc, doamna Bowles spune președintele. Și acum are cuvântul domnul comisar Potocnic în numele Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, bună seara tuturor! Am onoarea să mă adresez dumneavoastră în numele Comisiei și în mod special în numele colegului meu, Algheta Șemetas, care răspunde de acest dosar. Obiectivul uh, regulamentului propus este de a revizui, a updata sistemul ESA 95 conform cu sistemul internațional în ce privește contabilitatea națională. Este nevoie de o înaltă calitate și de uh, sisteme de um, înalt nivel de funcționare în uh, ce privește colectarea datelor statistice la nivelul statelor membre. Pe plan european, acest instrument a fost esențial pentru um, obținerea de date privind resursele proprii, uh, procedurile legate de deficitul excesiv, fondurile structurale și analizarea coordonării și convergența politicilor statelor membre. Revizuirea sistemului european de conturi Uh, s-a bazat pe uh, sistemul elaborat de către uh, specialiștii pe plan național. Noi sperăm ca propunerea făcută să țină seama de toate necesitățile utilizatorilor și ai administrației. Conform discuțiilor din trialog s-a ajuns la un text de compromis între Parlamentul European și Consiliu pentru a se ajunge la un acord în prima lectură noi susținem textul de compromis pentru că permite Comisiei să obțină datele necesare pentru politicile sale și să-și exercite sarcinile de monitorizare, chiar dacă anumite elemente, din punctul nostru de vedere, deviază de la înțelegerea comună la Parlamentului European, a Consiliului și Comisiei în ce privește actele delegate. Deci, articolul 290 al tratatului trebuie să fie interpretat în sensul că este, uh, există autonomie în pregătirea actelor delegate. Iar considerentul uh, uh, la care s-a ajuns între cele trei instituții reflectă această interpretare. Comisia Uh, regretă uh, că într-unul din articole se deviază de la uh, modul care am analizat noi lucrurile. Mulțumesc raportoarei doamnei Sharon Bowles pentru abordarea constructivă față de propunerea Comisiei. Ținând seama de colaborarea excelentă între cele trei instituții, cred că ne-am atins obiectivul comun de a stabili un cadru robust pentru date ar armonizate în ce privește sistemele naționale de conturi și uh, că în guvernanța europeană se va, ne vom putea baza pe aceste date. Comisia își va concentra eforturile pentru aplicarea ESA 2010, monitorizând implementarea la nivelul statelor membre a cadrului uh, convenit, astfel încât să dispunem de date statistice corespunzătoare și uh, pentru a putea informa și Parlamentul și Consiliul în acest context. Comisia așteaptă cu uh, ca dialogul să fie rodnic cu ECON și cu Parlamentul European, pentru că va fi esențial pentru atingerea unui nivel înalt calitativ și a unor uh, date um, credibile, transparente din statele membre în folosul uh, societăților noastre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei de Dezvoltare Regională, un minut, doamna Hübner. For years, uh, there has... Mulțumesc, domnule președinte ani de zile în sistemul conturilor naționale și regionale nu s-au înregistrat progrese și responsabilitățile autorităților regionale au crescut semnificativ. O treime din cheltuieli uh, se gestionează acum la niveluri altele decât nivelul central, depășind chiar 50% în anumite state membre. Colectarea statisticilor de la autoritățile regionale sunt esențiale pentru a înțelege cum se fac cheltuierile publice și cum se poate stabili coerența și uh, consecvența între diferitele niveluri pentru a avea decizii luate în cunoștință de cauză și pentru a acționa în acest context al resurselor limitate. Este un lucru foarte important, mai ales atunci când vorbim despre politicile de coeziune. Raportarea datelor după clasificarea COFO a cheltuielilor trebuie să fie obligatorie pentru a permite comisiei și a factorilor interesați să analizeze și să înțeleagă structura cheltuielilor regionale în defalcarea sa funcțională și din perspectiva eficienței și impactului acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc! Încep acum vorbitorii care intervin în, numur, în numele grupurilor politice din Parlament. În primul rând, în numele PPE, două minute, are cuvântul domnul Stolojan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Aș dori să-i mulțumesc doamnei Bowles pentru excelenta redactare a raportului. Știm foarte bine ce probleme am avut cu datele esențiale de macroeconomie raportate de anumite state membre. De asemenea, am avut probleme și cu deficite de bugetare distorsionate și am avut probleme și cu lipsa regulilor de raportare a contingentelor. Avem nevoie de date mai transparente și mai exacte și de reguli armonizate de raportare. Raportul pe care îl discutăm azi este rezultatul unui uh, trialog uh, îndelung, dar încununat în fine de succes. Tocmai de aceea, grupul meu politic va susține acest raport și vă mulțumesc foarte mult. în Mulțumesc și acum în numele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democratice, timp de două minute, domnul Sanchez Prezedo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Bols, pentru activitatea desfășurată și raportorilor din umbră și îi felicit uh, inclusiv îl uh, felicit pentru colegul nostru care a fost uh, ales uh, Parlamentul maltez. Este vorba, într-adevăr, de necesitatea unor date statistice care să fie uh, independent culese, care să fie de mare actualitate și care să fie predate la timp, conform unei foi de parcurs și uh, uh, sistemul de contabilitate SEC Uh, sistemul european de conturi s-a realizat încă în anii 70. Este vorba despre, uh, de asemenea despre un sistem de conturi naționale al Organizației Națiunilor Unite, SCN, care uh, a fost adoptat în anul 2009. Sistemul nou va permite îmbunătățirea datelor de care vom dispune, vom uh, obține date complete, ceea ce este foarte important. De asemenea, este vorba de respectarea confidențialității acestor date. Este nevoie de o metodă de lucru mai bună, inclusiv în ce privește uh, progresele care se fac în cercetare și dezvoltare. De asemenea, în uh, dezvoltarea regională este nevoie de respectarea unor sisteme de colectare a datelor care să fie unitare. Grupul S și D salută rezultatul care s-a obținut uh, prima lectură și sperăm ca și Comisia să implementeze aceste măsuri. Mulțumesc, Antolin. Iar acum pentru un minut și jumătate, domnul Tremosa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, acesta este un raport foarte important. De fapt, este unul dintre puținele rapoarte în care Comisia Europeană a luat în considerare importanța nivelului regional în Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să avem o mai bună implicare a Comisiei în colectarea de informații statistice pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în statele membre. În Spania, de exemplu, nu există o lege privind transparența, Cetățenii nu cunosc distribuirea teritorială a cheltuielilor guvernului central din Spania. De asemenea, nu cunosc nivelul colectărilor fiscale la nivel teritorial, fiindcă uh, compilarea se face la nivel central. Această lipsă de transparență justifică fără îndoială escaladarea sentimentului separatist în Catalonia. Acesta este motivul pentru care am M-am fost foarte încântat când am văzut anexa la acest regulament, unde se analizează interdependența dintre regiuni și centru. Trebuie să sprijinim acest raport și vrem să-i mulțumim doamnei Bowles, raportor și deputaților pentru cele făcute. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate din partea verzilor, domnul Sven Giegold. Domnule președinte, dragi colegi, mai întâi trebuie să spun că este îmbucurător că există acum noi reguli statistice privind economiile noastre naționale reguli care reflectă și indicatorii sociali și de mediu. Dar asta nu înseamnă că nu există obstacole. Au, timp de mai multe luni au, au avut loc polemici cu mai multe state membre la nivelul Consiliului care nu au dorit introducerea unor reguli care să evidențieze anumite riscuri. Mă gândesc, de exemplu, la povara uh, fiscală pentru uh, asanarea conturilor de pensii. După ce am adoptat noi reguli în cadrul așa numitului six-pack și după ce costurile noastre au crescut foarte mult din cauza crize economice, iată că există state membre care nici acum nu vor să creeze transparențe. În continuare, este important să nu finanțăm noile investiții prin, uh, prin datorii voalate. Tocmai de aceea este cu atât mai grav că Germania, care întotdeauna uh, pune accent pe ordine și disciplină, că Germania anume se află de partea Eh, negativă a lucrurilor. Este important ca odată și odată și statele să trebuiască să-și gestioneze resursele asemenea întreprinderilor și societăților economice. Eu sunt sigur că înainte de termin, sfârșitul anului ne vom revedea cu Comisia și Consiliul. Mulțumesc și acum în legătură în numele ECR, doamna Vicky Ford, un minut. Mulțumesc guvernele și organismele publice iau bani de la cetățeni, ca atare cetățenii au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu acești bani și dacă există un buget echilibrat eh, elaborat de către guvern. Eh, cu doi ani în urmă, când colaboram la cele, pachetul celor șase măsuri legislative, eh, s-a căzut de acord în statele membre că trebuie să avem date clare privind uh, bugetele, dacă au fost echilibrate sau nu. Deci, uh, până la urmă, uh, un grup din statele mici, documentul a revenit în comisii pentru că au dorit să impună obligativitatea transparenței vis-a-vis -vis de cetățeni Mulțumim, doamnei Fon și uh, aici se încheie uh, numărul intervențiilor în numele grupurilor politice. Acum intervenții nume propriu pentru un minut și jumătate. Doamna Ildico Galpelț. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și uh, raportare pentru ce ne-a prezentat, pentru că uh, tratând și analizând mai multe rapoarte care aveau legătură cu datele statistice, am atras în mod repetat atenția asupra faptul că uh, datele statistice defectuoase se reflectă în analizele economice care se bazează pe aceste date. Tocmai de aceea este nevoie ca datele să poată fi armonizate, să fie compatibile, să poată fi uh, foarte clar atribuite anumitor indicatori uh, nu este indiferent, uh, uh, indiferentă metodologia statistică care stă la baza aprecierii unei economii uh, naționale. Există exagerări atât în sens pozitiv cât și în sens negativ și tocmai de aceea este cu atât mai important că datele statistice europene să fie completate de un sistem european al conturilor regionale uh, care să poată furniza date reale și corecte. Cred că într-un uh, sistem european datele pot fi de încredere și se poate crea o transparență necesară interpretărilor. Pentru analizarea situației economice regionale, cu ajutorul acestor uh, conturi regionale, Uh, se poate uh, veni în întâmpinarea cetățenilor care au nevoie de date clare pentru a cunoaște care sunt riscurile de investiții, care sunt nevoile de investiții. Îmi pare rău că uh, sistemul nu este unul complet, nu există încă niște platforme de analiză pentru anumite reguli. Dar în ansamblu consider că raportul este foarte progresist, este foarte bun și uh, de aceea neapărat îl voi susține și propun să fie susținut mâine la vot și de către alți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum timp de un minut și jumătate are cuvântul doamna Thun Hohenstein. Thank you very much. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mâine vom vota raportul acesta și e și momentul să se întâmple acest lucru. Chestiunile acestea au fost reglementate cu 17 ani în urmă și uh, în prezent economia europeană este cu totul altfel. Vorbim despre evoluții uh, datorate metodelor actuale. Datele statistice sunt necesare dacă vrem să avem politici europene bune și de aceea sistemul trebuie să fie actualizat și trebuie să fie unul foarte exact. Toate aceste lucruri ne vor ajuta să acționăm într-un mod mai transparent. Până la urmă vorbim despre uh, domeniul public și cetățenii sunt cei care sunt beneficiarii, fiindcă ei vor putea să aibă informații actualizate și fiabile în ceea ce privește nivelul regional. Administrațiile statelor membre vor avea de asemenea de câștigat, fiindcă adesea acestea își bazează deciziile pe date statistice. Trebuie să sprijinim elaborarea de cercetări metodologice pe viitor, fiindcă acest lucru ne va ajuta să înțelegem mai bine situația din regiunile noastre. Traversăm o perioadă de criză, vorbim despre asta tot timpul și um, de aceea e foarte important să înțelegem exact cum stau lucrurile datele fiabile și corecte vor permite prezentarea mai bună a realității economice, fiindcă datele sunt folosite nu doar pentru a descrie ce s-a întâmplat, ci și pentru luarea deciziilor cu privire la viitor. Fără datele acestea, politica nu are nicio legătură cu realitatea pe care vrem să o influențăm și de aceea noi vom sprijini acest raport așa de important. Mulțumesc, am încheiat acum intervențiile membrilor în nume personal și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Au fost puțini cei care au solicitat să intervin aici, două persoane de, de fapt, un minut pentru intervenție. Doamna Zaborska, pentru început. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Am Uh, examinat cu toții uh, această uh, situație și am ajuns la concluzia că, de exemplu, produsul intern brut, conform metodologiei actuale, nu reprezintă sănătatea bugetară și sănătatea unei economii. Um, deci, um, e ca și într-o gospodărie. Serviciile și pro, produsele pe care le realizezi concret, ele contează. Mai este și o altă chestiune. PIB-ul este mai mare în țări pe cum Suedia, acolo unde ocuparea forței de muncă este mai mare și mai ales unde femeile lucrează. Dar există alte țări în care nu Uh, au desfășurat activitate profesională uh, mamele cu copii. Deci și aceste lucruri, uh, elemente sociale, trebuie reflectate. Mulțumim, spune președintele, și acum un minut, domnul Pașca, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să avem date corecte privind performanțele statelor membre. Este o premiză pentru a putea să ne definim politicile economice. Deci o îmbunătățire în sistemul de conturi naționale și regionale este necesară pentru, inclusiv pentru o transparență mai mare a evaluării performanțelor țărilor, reflectând realitățile de la fața locului aprecierea ă, realistă a situației economice. Este necesar ca statele membre să furnizeze date statistice Uh, demne de încredere, fiabile, durabile, conform unei metodologii comune la nivel european. Deci eu susțin aceste propuneri uh, din raport și invit uh, Comisia să-și îmbunătățească schema de furnizare a datelor pentru ca ele să fie inteligibile, simple și transparente. Mulțumesc, încheiem aici intervențiile spontane și voi vom da cuvântul acum în încheierea dezbaterii, în primul rând domnului comisar Potocnic, în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva explicații, poate, pentru început, fiindcă doamna Bowles a menționat uh, abilitățile contingente în care Parlamentul European a fost activ. Vreau să vă spun că am înregistrat progrese foarte bine pe pachetul care acoperă aceste abilități. Raportul Eurostat a fost prezentat în Comisia Economică și Financiară, care a oferit sprijinul și colectarea acestor uh, date referitoare la uh, parteneriatul public-privat va fi instituționalizată prin chestionare privind uh, deficitul excesiv și datele anuale și trimestriale vor fi disponibile în 2014. Datele privind pensiile vor fi disponibile conform uh, regulamentului ESA începând cu 2015 pe bază trianuală și comisia este gata să prezinte raportul în comisia um, Econ la cerere. Ați spus de asemenea că poate acesta este un dosar plicticos. Timp de mulți ani și eu am fost membru al Consiliului de Guvernare a Biroului Statistic din Slovenia. Am și un doctorat uh, în acest domeniu al conturilor naționale și ESA 95 e o expresie pe care am auzit-o mai des decât oricine altcineva. Ce pot să vă spun este că nici uh, una dintre deciziile importante nu este posibilă fără o activitate statistică intensă și fără discuții metodologice prelungite. ESA este un fel de Biblie statistică și să trecem de la ESA 95 la ESA 2010 reprezintă o decizie importantă, fiindcă aducem stabilitate pe de o parte, sistemului statistic și, pe de altă parte, noi elemente care vin prin uh, noi cunoștințe și prin faptul că traversăm noi perioade. Poate că pare plicticos, dar fără efort nu ai cum să ajungi la decizii echitabile importante. Prin urmare, vă mulțumesc încă o dată și aștept uh, din partea Comisiei să continuăm această activitate împreună cu Parlamentul pe viitor. Mulțumim, domnule comisar. Vom încheia dezbaterea pe acest subiect cu intervenția uh, stimatei doamne Bowles, care um, trage concluziile în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, și vă mulțumesc pentru contribuțiile din partea comisiei. Mm, regret că nu acceptați uh, considerentul 16 pentru că um, ESA până la urmă este beneficiarul uh, statisticilor furnizate. Tocmai de aceea considerăm că prin considerentul nostru um, susținem dreptul ESA la, uh, de a fi uh, consultată. Deci noi împreună cu dumneavoastră și Sven Giegold am Eh, zăbovit eh, pe tema răspundere publice. Eh, în ce privește transmiterea datelor, am inclus mai multe garanții și am inclus și unele obligații de notificare și de informare în legătură cu cheltuielile desfășurate în parteneriate public-private. De asemenea, ne gândim să urmărim îndeaproape evoluția uh, situației prin rapoarte ulterioare pe care deja intenționăm să le uh, redactăm. Sigur că uh, regulamentul SA 2010 ne va însoți câțiva ani în, acești, în același context, Parlamentul European trebuie să se gândească încă de pe acum la noua metodologie statistică care va crea un nou uh, sistem statistic. Regulamentul 223, uh, cum îl numim noi în jargonul nostru. Feedback-ul pe care l-am primit până acum în legătură cu acest uh, regulament este că încă nu există disponibilitate de a vorbi despre transparență Eh, pentru că nu există încrederea în transparență la nivelul național. Revenind însă la ESA 2010, vreau să mulțumesc încă o dată colegilor și comisiei pentru eforturile lor și vreau să propun să agreați acest uh, raport în votul de mâine în prima lectură. Mulțumesc uh, cu uh, cele spuse de doamna Bowles, închei dezbaterea, votul are loc mâine la ora prânzului. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, care este raportul Oza Vestlund cu privire la protecția sănătății publice împotriva perturbării.